J'ai le plaisir d'ouvrir notre... Dragi colegi, am plăcerea de a deschide ședința Comisiei noastre Regii. Am uh, hotărât să dedic principala parte a întâlnirii de mâine primului uh, schimb de opinii cu comisarul Ferreira. După cum știți, avem uh, foarte multe lucruri de dezbătut, iar dacă Mâine vom mai avea timp, la sfârșitul dimineții, am să-i cer Comisiei să prezint uh, succint principalele concluzii ale raportului strategic 2019, publicat recent și care rezumă rapoartele depuse în aplicare ale statelor membre referitor la programele pentru 2014-2020. Acest raport a fost deja trimis membrilor uh, pe e-mail și cred că l-ați primit cu toții. De asemenea, vă rog să luați notă de faptul că, având în vedere că voturile de mâine vor fi în principiu destul de scurte, v-aș propune să începem ședința un pic mai târziu decât de obicei, cu alte cuvinte la 9.30. Și să începem dezbaterea cu doamna comisar de la 10. Nu ne rămâne acum decât să adoptăm uh, Proiectul de ordine de zi a s-a modificat, văd că nu există obiecții. Acum, în ceea ce privește comunicările, am uh, plăcerea de a vă anunța, așa cum uh, s-a întâmplat și la coordonatori, că mecanismul de tranziție echitabilă a fost, adopt, a fost atribuit pe fond comisiei noastre. E vorba de un uh, aviz strategic care ar trebui să genereze un efect de levier, de pârghie, de peste 100 de milioane de euro care să ne permită să renunțăm um, și să nu mai generăm emisii de carbon în Europa. E un text de care ne vom ocupa în următoarele săptămâni și luni. A avut loc deja la Strasburg o primă dezbatere în plen, am participat la aceasta. Mulți membri ai comisiei noastre au participat la dezbatere, lucru pentru care le mulțumesc. Mâine am uh, convingerea că acest mecanism va face obiectul uh, schimburilor uh, de opinie pe care le vom avea cu doamna comisar, pentru că cu siguranță vom avea multe întrebări pe care le vom adresa referitor la alegerile făcute de Comisia Europeană. Vă reamintesc de asemenea că pe data de 19 februarie vom organiza un grup de lucru referitor la acest mecanism. De asemenea, vă spun că mâine vom primi conferința regiunilor periferice maritime din Europa, o organizație foarte importantă care aportă o contribuție importantă la obiectivele în domeniul coeziunii. Va avea la loc o dezbatere cu președintele Enrico Rossi, președintele regiunii Toscana, cât uh, și președintele SRPM și vă invit călduros să participați la această dezbatere. În sfârșit, seara la 17.30 vom avea un moment uh, nu pentru a saluta anul care s-a terminat, ci pentru a găsi un moment de a da dovadă de și mai multă solidaritate pentru anul care tocmai a început și să uh, sărbătorim în acest fel noul an această întâlnire va avea loc în uh, sala de reuniune la sfârșitul ședinței de mâine. Cam atât în ceea ce privește comunicările președintelui. Trecem la următorul schimb, la următorul punct de ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii cu doamna Liliana Pavlova, vicepreședinte a Băncii Europene de Investiție. Am plăcerea de a-i uh, ura bun venit aici, în rândul nostru, deja uh, am uh, avut onoarea de a participa la o întâlnire de lucru deosebit de productivă. Banca Europeană de Investiții este o instituție deosebit de importantă pentru Comisia noastră și pentru Parlament. Vă reamintesc că BEI este instituția de finanțare pe termen lung a Uniunii, oferind finanțare și servicii de consiliere care contribuie Ehm, la atingerea obiectivelor de politică ale Uniunii Europene, precum ehm, generarea de activitate economică, crearea de locuri de muncă și promovarea coeziunii. Activitatea BEI ehm, se concentrează pe două aspecte, coeziunea economică și socială în UE, în Uniunea Europeană și um, lupta împotriva schimbărilor climatice. Aceste două obiective sunt deosebit de importante pentru Comisia noastră de dezvoltare regională. Pentru a atinge acest obiectiv, articolul 309 din uh, TFUE prevede că banca să acorde împrumuturi și garanții care să faciliteze finanțarea proiectelor în acele regiuni în curs de dezvoltare. Activitățile de acordare de împrumuturi ale BEI vor face obiectul dezbaterii din această după amiază pentru a vedea cum uh, BEI lucrează pentru coeziunea economică și socială în Europeană. Recent, în noiembrie 2019, instituția dumneavoastră și-a anunțat decizia de a nu mai include în finanțare proiecte legate de energia fosilă. Este un subiect deosebit de interesant de asemenea, v-ați uh, stabilit obiectivul de a face ca până în 2025 să crească la 50% cota celor proiecte menite să combată schimbările climatice. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, uh, și-a comunicat intenția de a mobiliza până în 2030 1000 uh, de miliarde de euro de investiții pentru a combate efectul negativ al emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Am dorit să știm uh, cum veți face față acestui nou rol și acestor provocări care vi au fost stabilite, cum uh, le veți pune în aplicare și cum veți face ca aceste investiții pe care le veți realiza vor garanta obiectivele coeziunii și că aceste investiții nu vor fi direcționate în principal înspre teritoriile mai bogate, care deja beneficiază oricum de o capacitate considerabilă de a atrage investiții. Săptămâna trecută, după cum bine știți, Colegiul Comisarilor și-a adoptat propunerea referitoare la un mecanism pentru o tranziție echitabilă în uh, arhitectura financiară prezentată. BEI va juca un rol important, un rol cheie. Pentru dumneavoastră va fi vorba din nou, după planul Juncker, de a genera un volum considerabil de investiții pentru o tranziție energetică care să le permită acelor energii, acelor teritoare, teritorii, îmi cer scuze, ce deosebit de dependente de energiile fosile, să depășească această dependență, atenuând um, și reducând la minim impactul social, permitând tuturor regiunilor din Europa să adopte un model economic nou, neutru în ceea ce privește emisiile. După cum am anunțat la începutul uh, reuniunii, comisia noastră, Comisia Regii, este comisia competentă pe fond. Ea va examina această propunere legislativă. Activitatea noastră comună începe așadar în această după-amiază, în cursul acestei întâlniri și va, se va derula practic um, în același ritm cu punerea în aplicare a acestui mecanism. Vă urez bun venit dumneavoastră și serviciilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a purta acest schimb de opinie în această după-amiază, după care, după intervenția dumneavoastră, vom da cuvântul coordonatorilor, după care deputaților pentru dezbatere aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Omarge. Bună ziua, domnilor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European, stimați invitați. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la acest schimb de opinii. Sunt discuții deosebit de utile. Mă bucur că mă aflu aici să reprezint Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană, deși m-am alăturat de curând acestei bănci, am fost desemnată vicepreședinta Băncii Europene de Investiții cu doar două luni și jumătate în urmă Consider că am experiență îndelungată în uh, aceste subiecte, am deja o experiență um, solidă în ceea ce privește interacțiunea cu Comisia Regii. Dați-mi voie înainte de toate să fac o scurtă introducere prezentând câteva date fundamentale pentru aceia dintre dumneavoastră care poate nu sunt uh, familiarizați cu activitatea BEI, sunt convinsă că majoritatea dintre dumneavoastră cunosc deja activitatea băncii, însă aș vrea să profit ocazia pentru a vă prezenta câteva din uh, principalele aspecte ale activității noastre. Poate că nu toată lumea știe că BEI și grupul BEI includ nu doar banca, ci și Fondul European de Investiții. Grupul BEI este de altfel cel mai mare institut, cea mai mare instituție financiară multilaterală care acordă împrumuturi pe glob. Am semnat proiecte de peste 60 de miliarde de euro anul trecut. Uneori avem de-a dreptul o activitate care depășește acest prag de 60 de miliarde anual. În șase decenii am investit peste 1,2 trilioane de euro în peste 12.000 de proiecte în 160 de țări. Având în vedere că în medie finanțăm o treime din fiecare proiect, am mobilizat investiții cumulate de 3 trilioane de euro din 1958, um, de când s-a înființat uh, instituția financiară. De altfel, avem toți experții sub același acoperiș, lucru mai întâlnit în acest fel. Nu avem nevoie de experți din afară, avem ingineri, experți de mediu, printre altele. Expertiza este deosebit de utilă dacă ne gândim la principalele provocări cu care ne confruntăm astăzi. Mă gândesc mai ales la uh, Um, scăderea competitivității în Uniunea Europeană, lipsa de coeziune în Uniunea Europeană, atât la nivel uh, teritorial cât și la nivel social, cât și schimbările climatice, bineînțeles. Cred că sunt, cred că acesta din urmă este un subiect de mare importanță pentru noi. Bay este principalul furnizor de finanțare în domeniul climatic. Din 2016 am investit aproape 71 de miliarde de dolari. De ce am, mă refer uh, la dolari? Pentru că așa se cuantifică în uh, conformitate cu acordul de la Paris. Emitem obligațiuni ecologice pentru a finanța aceste investiții. Emitem aceste obligațiuni ecologice din 2007 Valoarea totală din 2007 obligațiunilor ecologice emise este de 26 de miliarde de euro. De asemenea, acordăm împrumuturi pentru coeziune. 30% din împrumuturile acordate vizează în principal coeziunea. Lucru foarte important pentru mine, în calitate de vicepreședinte, în domeniul meu de competență intră coeziunea, transportul și consilierea este de așadar foarte important pentru mine să continuăm finanțarea pentru coeziune și să menținem acest procentaj pentru a asigura suficientă finanțare pentru politica de coeziune. Așadar, în fiecare an, finanțarea noastră vizează politica de coeziune, analizăm aproape nevoile sectorului, bineînțeles, și schimbările climatice în domeniul ecologic este unul care beneficiază de finanțare. În ceea ce privește finanțarea în politica regională, care e politica noastră, luăm în calcul aici trei aspecte, volum, calitate și impact. În ceea ce privește impact, volumul, 30% din uh, operațiunile noastre noi vizează politica de coeziune și dimensiunea sa regională, atingem acest obiectiv an după an. Este unul uh, bine ancorat în planul nostru de activitate. 2008 până în 2018, în acest interval, împrumuturile acordate în domeniul coeziunii s-au ridicat la 240 de miliarde de euro, sumă impresionantă. În activitatea noastră centrală intră și sprijinul acordat proiectelor RESIF, asigurând o parte a obligațiunilor naționale de cofinanțare. Noi avem obligația de a sprijini statele membre de a le permite să își uh, acopere obligațiile de cofinanțare. Am um, acordat din 2007 aproape 30 de miliarde de euro împrumuturi statelor membre din Sud și Est. În obiectivul de coeziune după 2030, Sprijinul din partea BEI va depinde, bineînțeles, de deciziile politice referitoare la noul CFM. Ne aflăm așadar în prag unei decizii, unui moment important în care, după care vom vedea cum vom fi implicați, cum vom participa în continuare la acordarea de sprijin pentru cofinanțarea la nivel național. În al doilea rând, calitate. Prin participarea BEI, clientul beneficiază de un pachet complet, nu doar un sprijin financiar semnificativ uh, pentru a sprijini rata de cofinanțare, ci beneficiază de asemenea de expertiza noastră tehnică. Inginerii și economiștii interni participă la toate proiectele care beneficiază de finanțare din partea noastră. Cu alte cuvinte, când primiți un împrumut din partea noastră, aveți de asemenea garanția că e vorba de un proiect solid din punct de vedere tehnic. Nu externalizăm procesul de evaluare, ci realizăm o evaluare la nivel intern, o evaluare amplă și dacă e nevoie, fiecare ben- proiect beneficiază de consiliere din partea echipei noastre de consiliere E vorba de un serviciu complementar deosebit de important, mai ales în acele țări unde capacitatea de punere în aplicare a proiectelor nu este suficient de dezvoltare. Cel de-al treilea element reprezintă impactul și caracterul adițional. Sunt uh, criterii importante pentru noi. Analizăm îndeaproape efectul de catalizator pe care l-au împrumuturile noastre, felul în care permit uh, Um, captarea de alte împrumuturi, de alte investiții, cum generează creștere economică în uh, țările um, din programul de coeziune. În continuare, nu există suficientă, suficientă capacitate de investiție, iată de ce noi dorim să sporim fluxul de investiții în economia reală. Acesta este unul din obiectivele noastre principale. Aș putea încheia spunând că, după părerea noastră, BEI este o instituție deosebit de utilă la nivel european pentru că facem ca banii să lucreze. Și trebuie specificat aici nu banii contribuabililor, ci banii pe care noi, banca, îi generăm de la investitorii noștri pe piețele de capital. Suntem prin urmare foarte eficienți când folosim resursele europene pentru a susține politicile europene, iar politicile pe care le uh, stabilește Parlamentul European uh, sunt politici pe care noi le urmăm, nu le creăm. Câteva cuvinte despre Banca Verde, Banca Mediului. După cum știți, Așa cum a menționat și președintele Comisiei în uh, discursul introductiv, am început recent transformarea noastră într-o bancă a climei, o bancă verde, o bancă europeană verde. Luna trecută am um, fost dominați de principalele inițiative de combatere a schimbărilor climatice și de ideea unei Europe verzi. Pactul Verde Ecologic European anunțat, anunțat recent este unul dintre cei mai importanți pași uh, anunțați recent. Ca parte din angajamentele pe care ni le asumăm, banca lansează una dintre cele mai importante uh, uh, strategii ale băncii de la momentul actual. Noile noastre obiective sunt foarte clare. Dorim să creștem uh, partea de acțiuni climatice și de acțiuni sustenabile până la 15% uh, din 50, uh, 50% din uh, activitatea noastră până în 2025 și să deblocăm un trilion de euro până în 2030 la nivel global cu acest obiectiv. Vom lucra pentru a finanța decarbonizarea Europei alături de toate instituțiile europene, vom susține regenerarea economică uh, împrumutând uh, bani pentru a face proiectele rentabile și viabile și vom participa la mecanismul pentru o tranziție echitabilă, așa cum a anunțat recent Comisia Europeană. Obiectivul nostru este un obiectiv care poate fi atins, fără îndoială. Dar totul depinde, desigur, uh, de uh, noul CFM, nu, mai ales prin Invest EU, și uh, includerea mandatului pentru împrumuturi externe este foarte important pentru noi, pentru că reprezintă o cale prin care noi putem uh, fi mai rentabili și putem asigura instrumentele necesare uh, prin fondurile structurale europene. Acest lucru este uh, firesc Dat fiind că obiectivele băncii și uh, prioritățile bugetului european sunt aliniate, acordul final referitor la CFM trebuie să garanteze și să protejeze angajamentele băncii în interiorul Uniunii Europene, dar și în exteriorul acesteia, ca parte din uh, angajamentele bugetare europene. Ca parte din acele 100 de miliarde de euro din pachetul de tranziție, uh, respectiv mecanismul pentru o tranziție echitabilă, BEI și uh, grupul BEI, prin Fondul uh, European de Investiții, uh, se așteaptă să mobilizeze 30 de miliarde de investiții între 2021 și 2027. Avem ani de experiență în susținerea restructurării economice în vederea tranziției Uh, și în reformarea uh, regiunilor uh, intensive din punct de vedere al carbonului și proiectele de dezvoltare urbană, așa cum se propune și acum. La fel vom continua și acum în baza mecanismului pentru o tranziție echitabilă. Deci noi considerăm că avem capacitatea necesară pentru a susține aceste investiții pe baza experienței pe care deja am acumulat-o. Doresc să vă împărtășesc câteva exemple, câteva exemple um, de proiecte care au fost implementate recent. Am lucrat uh, cu orașul Katowice în ultimii 20 de ani. Am împrumutat peste 200 de milioane de euro, contribuind la o tranziție de succes de la un oraș minier de carbon într-un centru uh, vibrant, care este urban și oferă foarte multe oportunități și oferă și cetățenilor și un mediu curat. Un alt exemplu polonez îl reprezintă orașul Valbrich, unde am finanțat revitalizarea urbană, măsuri de eficiență energetică, dar și alte măsuri de mediu, deoarece orașul a pierdut din populație de-a lungul timpului după închiderea minelor și aici am intervenit noi investind în regenerarea acestui oraș. Un alt exemplu îl reprezintă Brandenburg. BEI a investit acolo 200 de milioane de euro în uh, reabilitarea câmpurilor de huilă. Nu doar în regiuni miniere, am acționat, dar vă pot da și un exemplu din orașul București, în România, unde am investit uh, în proiecte de peste 600 de milioane pentru a crește eficiența energetică a clădirilor, lucru care a dus la reducerea uh, substanțială a consumului de energie în acest oraș. În final, dar nu mai puțin important, cred că nu trebuie să uităm de serviciile de consiliere pe care le oferim. Jaspers și Elena sunt programe pe care noi de derulăm și care uh, joacă un rol esențial în crearea planurilor și strategiilor de tranziție. Facem uh, legătura cu uh, programele de investiții și mobilizăm investitori din sectorul privat. Am furnizat sprijin uh, regiunilor miniere, inițiativele de tranziție, am uh, oferit uh, asistență tehnică și susținere pentru identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor. Acestea sunt exemple suficiente și importante, mai ales acum, când uh, statele membre vor avea o sarcină foarte importantă, respectiv să-și pregătească strategiile naționale de tranziție în care vor trebui să-și identifice propriile strategii de tranziție la nivel național, dar în același timp să pregătească proiecte bune, viabile și mature pentru a dezvolta și elabora aceste tranziții. Vă stăm la dispoziție pentru consiliere și pentru uh, expertiză în pregătirea strategiei pe de o parte și uh, pentru a vă susține în pregătirea proiectului. Cred că și acesta este un instrument important prin care banca poate să ofere în acest uh, moment crucial pentru statele membre și regiunile noastre în tranziție sprijin, pentru că suntem într-un moment decisiv pentru noi toți și dacă dorim să ne atingem obiectivele uh, ambițioase, trebuie să ne asigurăm că facem o foarte bună planificare. Câteva cuvinte în încheiere. Banca Europeană de Investiții a dus la bun sfârșit uh, inițiative europene noi, precum EFSI, uh, Fondul European pentru Investiții Strategice sau Planul Juncker, uh, lansat în, lansat în 2015 pentru a ajuta investițiile europene. Astăzi vedem care a fost impactul acestuia, e un impact impresionant. Poate că nu-l promovăm suficient de bine, însă doresc să mă refer la acest lucru astăzi. Am reușit să generăm aproape 460 de miliarde de euro de investiții suplimentare în Europa până acum. Până în 2022, investițiile noastre vor crește PIB-ul cu 1,8% și uh, va crește numărul de locuri de muncă în Europa cu 1,7 milioane. Un milion de IMM-uri deja profită și se bucură de un acces sporit la finanțare prin aceste investiții și considerăm că pe baza experienței, pe baza învățămintelor trase din aceste inițiative și din aceste investiții, putem să trecem la nivelul superior, nu doar în ceea ce privește prioritățile avute în vedere pentru finanțare prin InvestEU, dar vedem acum că există o propunere de investiție orizontală prin InvestEU, concentrată pe prioritățile din pactul ecologic. Noi vă stăm la dispoziție și ne putem aduce contribuția pe baza experienței noastre de până acum. Vă pot uh, asigura încă o dată că BEI um, dorește să joace un rol activ sprijinind statele membre în procesul către o tranziție echitabilă. Și așa cum ați spus, Parlamentul uh, European uh, a pronunțat o rezoluție săptămâna trecută în legătură cu uh, pactul ecologic european. Vă stăm la dispoziție, dorim să vă susținem și dorim să susținem statele membre în elaborarea strategiei și în propunerea de proiecte. Vă stăm la dispoziție în toate modurile posibile și vrem să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul European pentru a discuta detaliile acestui uh, exercițiu important. În același timp, uh, în ceea ce privește politica regională și politica de coeziune, ne vom strădui să ne asigurăm că investițiile sunt uh, în sensul ecologizării, având în vedere uh, beneficiile pentru uh, mediu și pentru combaterea schimbărilor climatice. Și când vom folosi investiții în politica de coeziune pentru infrastructură, pentru că aceste investiții sunt în continuare necesare în anumite regiuni de coeziune. Cel puțin așa consider. Poate ar trebui să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Vom uh, deschide acum uh, discuția și dau cuvântul domnului Novakov de la PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc domnului Pavlova pentru această foarte interesantă prezentare și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor de la PPE care participă și care sunt uh, convins că vor participa activ la discuția noastră. La Strasburgul trecut uh, s-a vorbit foarte mult despre pactul ecologic. Indiferent despre ce politici vorbeam, uh, se vorbea despre pactul ecologic. Eu susțin, desigur, acest pact, susțin toate politicile care protejează mediul înconjurător și care vor crea condiții de viață mai bune pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare. Știu că aceste schimbări și reforme majore unor necesită timp și foarte multe eforturi. Și cred că necesită și delicatețe, dacă pot spune așa. Nu avem nevoie de revoluții în domeniul mediului înconjurător. ce poate că o revoluție reprezintă ceea ce am realizat până acum, mulțumită generațiilor trecute. Uneori a trebuit să ardem și cărbune, adevărat. Bei este uh, al treilea pilon important al uh, mecanismului pentru tranziție echitabilă. Cred că trebuie să găsim echilibrul uh, corect pentru a susține politicile din Europa și a susține și obiectivele pactului ecologic, pentru că eu cred că acestea sunt compatibile, pot uh, coexista. Nu trebuie să abandonăm agricultura, infrastructură sau uh, studenții prin programe Orizont Europa pentru a susține pactul ecologic. Cum uh, intenționați să găsiți echilibrul între aceste priorități? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pentru a avea o dezbatere mai dinamică, am să vă las să răspundeți acum la această întrebare a domnului Andrei Novakov, ca să putem avea un adevărat dialog între dumneavoastră și deputați. Aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Novakov. Într-adevăr, uh, pactul ecologic și obiectivele pe care le, le, le stabilește acesta, noi le susținem. Desigur, nu avem nevoie de o revoluție, ci de evoluție. Avem nevoie de o strategie specifică și clară uh, Uh, pentru a ști cum dorim să ne atingem aceste obiective. Sloganul meu este să nu lăsăm în urmă nicio regiune. Acesta este cel mai important mesaj pe care aș dori să-l transmit astăzi. Tranziția energetică va presupune costuri uriașe. În același timp, va reprezenta o oportunitate extraordinară pentru toată Europa. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe prețul pe care va trebui să-l plătim, ci uh, în cap, trebuie să vedem ca pe o ocazie de a ne reconcepe modelele economice. Avem acum o oportunitate istorică. În același timp avem nevoie de timp și uh, trebuie să ne organizăm uh, astfel încât lucrurile să uh, curgă lin, pentru ca toate regiunile și toți cetățenii din acele regiuni să se simtă în siguranță, să simtă că sunt pregătiți, că sunt instruiți și că se bucură de susținerea regiunilor. Așa cum am spus deja în observațiile mele introductive, ambiția noastră la BEI este să strângem uh, investiții în climă, să ajungem la un nivel de investiții pentru acțiune climatică de până la 50%. Dar până atunci, desigur, vom uh, susține în continuare investițiile pentru coeziune și convergență, care vor trebui să rămână la un procent de 30%. Vom face tot posibilul pentru a asigura o complementaritate între uh, ambițiile noastre energetice și de climă și investițiile de coeziune necesare pentru ca țările de coeziune și regiunile de tranziție să fie aduse la uh, un nivel adecvat. Analizând fiecare proiect în parte, vom încerca să vedem care este elementul ecologic al fiecărui proiect. Într-un proiect, poate, într-un proiect acesta poate fi de 2%, în altul poate fi mai mare, dar vom monitoriza situația pentru a uh, ne asigura că avem uh, un sistem echilibrat și până în anul al șaptelea vom uh, încerca să avem cât mai multe componente ecologice în toate proiectele de coeziune. Acesta este un element necesar, dar nu Uh, ne propunem obligatoriu ca în fiecare proiect să avem un nivel de 50%. Putem avea 5%, 10%, poate și mai mult, în funcție de necesități. Desigur, pentru fiecare stat membru care își elaborează strategiile de tranziție și când își stabilește programul operațional pentru următoarea perioadă de programare, pentru fiecare stat membru, cum spuneam, este important să decidă cum își face planificarea uh, pentru ca tranziția economică și socială să se facă așa cum trebuie. Trebuie ca statele să știe exact cum își susțin tranziția energetică. Noi dorim să susținem tranziția energetică pe de o parte și pe de altă parte să susținem dezvoltarea economică a regiunilor, sprijinind IMM-urile și diferite sectoare ale industriei pentru a crea noi oportunități în aceste regiuni. Pentru că cea mai importantă parte este nu doar să nu lăsăm pe nimeni în urmă, dar ca oamenii care trăiesc în regiuni miniere să aibă și ei oportunități pentru a putea continua viața acolo. Aceasta este, desigur, o oportunitate și o mare provocare pe care o avem în față, dar la momentul de față, la bancă, suntem în curs de pregătire a revizuirea criteriilor de eligibilitate și stabilim cum vom aborda documentele propuse spre aprobare. Noi dorim să găsim un just echilibru între politica de coeziune pe de o parte și ambițiile noastre pe de altă parte. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult pentru grupul socialiștilor. Are cuvântul domnul Marches. Mrs. Um, Pavlova. Mulțumesc, domnul președinte. Doamna Pavlova, mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Aș vrea să începe, începem spunând că e relevantă angajarea uh, BEI în programele pe care ni le dorim uh, pentru uh, mediu. Uh, clar că BEI încearcă să devină o bancă pentru mediu și asta corespunde obiectivul general stabilit pentru Uniunea Europeană. Acest lucru mi se pare just. E clar că BEI are un rol foarte important într-o perioadă foarte uh, delicată. Uh, a avut această atitudine și în perioada crizei, a investit în anumite uh, momente cheie. Uh, de exemplu, s-a finanțat o parte din proiecte cu uh, bani europeni și uh, uh, important a fost că au mai venit sume și din partea BEI. Însă, chiar și așa putem spune că în acest moment uh, mediul s-a schimbat, modul în care acționează piața s-a schimbat și el, iar BEI operează acum uh, într-o situație în care există mult mai mulți bani disponibili pe piață, Uh, mai ieftin uh, obținuți, uh, chiar și de către statele membre. Deci, regula că BEI acum poate să joace un rol similar, nu e adevărat. Acum trebuie să facem o diferențiere între rolul anterior și rolul pe care Bale poate juca acum. Avem nevoie de investiții mai mari de un uh, trilion uh, în următorii ani pentru a asigura decarbonizarea, pentru a asigura tranziția la o economie și o societate uh, ecologice. Noi susținem clar obiectivul acesta de a investi un trilion până în 2030, însă spunem clar că e mult mai puțin decât e necesar la nivel mondial pentru a asigura această tranziție într-o manieră competitivă, dar și una echitabilă, durabilă. E clar că sunt regiuni care vor fi mai afectate, uh, sunt regiuni care deja uh, beneficiază de pe urma uh, politicii de coeziune și acolo tranziția va fi una critică clar că trebuie să fim mai creativi în ceea ce privește punerea în aplicare și obținerea de rezultate pentru obiectivele noastre. Eu, unul, am fost responsabil uh, Uh, pentru finanțarea europeană în calitate de ministru în țara mea și e clar că sunt uh, multe proiecte care au fost uh, finalizate cu sprijin concret din partea BEI. Au fost lucruri care au mers foarte bine, însă pe de altă parte au fost lucruri care trebuie îmbunătățite. De exemplu, birocrația, un răspuns rapid, acestea sunt elemente care mai trebuie elaborate. Au fost situații în care am necesitat mai mult de un an pentru a obține aprobarea unui uh, proiect uh, și de multe ori, poate de prea multe ori, dacă aceste proiecte se refereau la uh, combinarea anumitor inițiative sau la uh, gruparea uh, unor tipuri de finanțări individuale pentru investiții private prin intermediul uh, băncilor, deci prin intermediari. Până la urmă, băncile hotărau cum anume finanțează banii acestea pentru economie, ca și cum ar fi fost vorba despre niște investiții private susținute de bancă. Deci rolul BEI în aceste proiecte nu a fost foarte clar. Rolul politicii publice de asemenea n-a fost clar. ce, ce era diferit uh, față de un împrumut obișnuit comercial obținut de la o bancă? Lucrul acesta nu a fost clar. Avem nevoie de mai multă securitizare, avem nevoie de o mai mare îmbinare a politicilor, avem nevoie de bani uh, naționali sau bani obținuți din politica de coeziune care să fie amestecați cu fondurile de la BEI pentru ca în final uh, să susținem cu adevărat într-o manieră foarte lină proiectele cele mai riscante pentru că acelea vor fi necesare în regiunile uh, care folosesc politica de coeziune în această tranziție spre decarbonizare, pentru că în aceste regiuni mai sărace, uh, tranziția va fi mai grea decât în uh, regiunile bogate cele care au uh, o economie înfloritoare nu vor avea așa de multe probleme ca și regiunile sărace, unde tranziția va fi greu de uh, pus în aplicare, unde e nevoie de multe proiecte. Deci avem nevoie de bani uh, ai bei pentru această uh, uh, tranziție. Va fi greu, poate mai greu decât până acum pentru dumneavoastră și pentru autoritățile publice uh, pentru a susține această tranziție când unii spun vrem să ne ecologizăm, atunci putem spune, da, puteți fi mai verzi, însă să păstrați o inimă roșie, adică să ne gândim puțin la regiunile cele mai afectate de această tranziție. Și aceasta este întrebarea mea pentru dumneavoastră. Sunteți gata să susțineți uh, prin instrumente diferite, um, inclusiv amestecând bani cu uh, autoritățile naționale, um, cele mai riscante proiecte în regiunile de coeziune, pentru că acest lucru este foarte important, diferențierea instrumentelor. Și apoi, în cele din urmă, uh, avizul dumneavoastră și avizul al uh, BEI mă interesează în ceea ce privește regulile de aur ale investiției publice. Ne-a lipsit investiția publică în ultimii ani, știți. Nu am reușit să ne întoarcem la nivelul investițiilor publice publice de dinainte de criză. Avem nevoie de investiții publice uh, mai numeroase și de aceea susținem ideea unei reguli de aur pentru astfel de investiții, mai ales pentru investițiile ecologice. Uh, avem nevoie de această flexibilitate în normele fiscale pentru a putea promova mai uh, multe investiții. Sunteți de acord cu această idee? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Pedro. Doamnă Pavel, vă las microfonul. Mulțumesc foarte mult uh, pentru acest comentariu plin de uh, implicare, aș spune. chiar pot să vă spun că, într-adevăr, acesta este un moment în care um, trebuie să putem reacționa sau să fim proactivi, însă, în aceeași măsură, un moment în care să acționăm împreună cu alte instituții, instituții financiare europene și internaționale, autorități uh, de promovare națională și mai departe. Trebuie să ne putem coordona și să cooperăm mai mult, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să fim uh, gata să investim în proiecte mai riscante, cu siguranță. Și încep cu ultimele întrebări ale dumneavoastră. Da, într-adevăr, uh, și eu cred că e nevoie de mai multe investiții publice în acest uh, moment și că, da, este nevoie de mai multă flexibilitate în normele fiscale pentru ca guvernele să poată să rezolve anumite probleme, pentru că altfel uh, e chiar o mare provocare pentru guvernele uh, naționale să uh, se ocupe de investiții publice mai numeroase dacă vor trebui să fie mai stricți în ceea ce privește regulile fiscale. Însă nu ajungem la uh, extreme, nu ne dorim să ne pierdem precauția, pentru că orice extremă este uh, nesănătoasă. E clar că sunt uh, aspecte la care trebuie să reflectăm. În ceea ce vește banca, dacă suntem gata să susținem uh, mai mult amestec de instrumente, da, Până la urmă, aceasta este și ideea din spatele mecanismului pentru o tranziție justă. Aceasta este întreaga idee din spatele sprijinului pe care banca noastră îl oferă suplimentar acestui mecanism Um, pentru că până la urmă sunt uh, bani câștigați pe piețele de capital, bani pe care pun la dispoziție pentru aceste uh, proiecte. Aceasta este, deci, uh, ideea noastră. Să mobilizăm mai multe fonduri, să existe un mai mare amestec de instrumente și să mobilizăm tot felul de fonduri pentru că, pe bună dreptate, ați spus că acum piețele sunt diferite față de uh, vremurile um, din timpul crizei. Sunt mai multe fonduri disponibile pe piețele de capital și cred că până la urmă ține de noi acum să ne mobilizăm, să le folosim și să uh, avem un efect uh, de um, pârghie mai precis. Deci este o oportunitate excelentă să obținem mai multe rezultate, pentru că, după cum spuneam, uh, deocamdată avem o, o varietate de uh, nevoi de finanțare și de lipsuri. Pe de o parte avem uh, nevoi semnificative și vom mai avea astfel de nevoi semnificative în uh, domeniul social, unde uh, clar avem nevoie de uh, granturi care să implice și contribuții naționale, apoi mai e vorba de proiecte de infrastructură publică, um, poate că sunt chestiuni care țin de proiecte de renovare care presupun investiții serioase uh, Uh, pentru a susține infrastructura deținută de stat, infrastructura publică, însă în același timp e nevoie și de investiții majore în sectorul privat pentru a putea uh, veni cu uh, aceste transformări complet noi, cu energia regenerabilă, energie alternativă, din surse alternative, eficiență energetică, tot fel de măsuri care trebuie introduse de către sectorul privat. Doar prin un amestec de instrumente financiare Doar punând toate aceste instrumente și fonduri la un loc uh, putem izbândi. Până la urmă, totul se reduce la, la asta. Noi putem mobiliza fonduri suplimentare pe lângă cele deja anunțate și cred că așa uh, am putea avea un instrument cu care să facem față tuturor provocărilor. Mulțumesc foarte mult! Stefan Biju din partea uh, Renew. Mulțumesc, doamne președinte. Bună ziua, doamnă vicepreședinte. Vă mulțumim. Ne aflăm în Comisia pentru Dezvoltare Regională și toată lumea știe aici care este importanța uh, IMM-urilor. Și asta pentru întreg teritoriul nostru. Uh, fiecare știe uh, care este rolul fundamental al IMM-urilor pentru crearea de locuri de muncă și fiecare dintre noi știe în ce măsură astfel de IMM-uri sunt instrumente capitale în lupta împotriva șomajului. Pot să vă spun că acest rol economic și social, acest rol de coeziune al IMM-urilor este încă și mai necesar în zonele cele mai îndepărtate și cele mai uh, fragile ale uh, Europei mă refer și la uh, regiunile uh, ultraperiferice, Uh, unde există uh, voința de implicare. Competența și talentul există de asemenea, la fel și băncile. Cu toate acestea, uh, IMM-urile sunt din ce în ce mai precaute, nu mai vor să-și asume niciun fel de risc, deși până la urmă este meseria lor să întrețină finanțarea pentru investiții. Așadar, e nevoie să găsiți repede soluții pentru a valoriza și securiza pe cei care pot crea proiecte și în aceeași măsură măsură locuri de muncă. Până la urmă, e o chestiune de urgență socială și de inteligență colectivă. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Pavlova. Mulțumesc foarte mult. Domnule Biju, aveți dreptate. Uh, Uh, IMM-urile, până la urmă, sunt coloana vertebrală a economiei uh, europene. IMM-urile sunt uh, cele care sunt în nevoie, care trebuie susținute cele mai mult, pentru că presupun inovație, locuri de muncă, eficiență energetică, și până la urmă au nevoie de sprijin pentru orice au nevoie, mai ales acum în această perioadă de uh, tranziție. Ele sunt întreprinderile care uh, reprezintă o prioritate uh, specială iar uh, folosirea uh, finanțării Uniunii Europene și a instrumentelor financiare uh, care uh, sunt gestionate de uh, BEI, de exemplu, inițiativa pentru IMM-uri susținută de noi în această perioadă de programare, e bine, acest instrument uh, dă rezultate bune în susținerea IMM-urilor pentru a se putea dezvolta. Nu mă refer doar la startup-uri, ci și la cele care vin cu uh, inovație, uh, care își uh, gândesc un plan de uh, eficiență energetică și așa mai departe. Uh, Uh, aici trebuie să ne concentrăm uh, atenția. Deci, uh, cred eu, um, în pilonul 2 mai precis, vom avea Invest um, EU cu cele patru um, elemente uh, necesare care susțin și ele urile iar pe de altă parte vom avea această prioritate verticală care susține proiectele ecologice și care ne va oferi o oportunitate excelentă pentru a susține IMM-urile uh, din cel de-al doilea pilon al uh, Fondului pentru Tranziție Justă. Asta ne va permite să susținem deci mai mult IMM-urile. În ceea ce privește planul Juncker, am susținut un milion de IMM-uri și e clar că încă mult mai multe mai au nevoie de susținere. Poate băncile, într-adevăr, sunt mai reticente la investi uh, bani în IMM-uri, uh, însă, până la urmă, aici văd eu că intervine rolul nostru, pentru că cu garanțiile pe care noi uh, le oferim băncilor locale, va fi mai ușor pentru alte bănci să contribuie, să se alăture um, acestor investiții pe care noi ne, ne um, numim investiții de tip uh, umbrelă uh, pentru a putea oferi bani la uh, costuri mai reduse întreprinderilor mici, locale, din regiunile cele mai dezavantajate. Și, dacă îmi permiteți, am o cifră pentru dumneavoastră. Noi uh, oferim cam 20 de miliarde băncilor uh, locale pentru credite intermediate, deci folosim băncile locale ca intermediari și aceasta este uh, una dintre liniile noastre de acțiune principală prin care cooperăm cu multe Uh, bănci, chiar și cu cele din regiunile cele mai uh, periferice. E nevoie de astfel de instrumente pentru a continua această uh, muncă, pentru că până la urmă nicio regiune n-ar trebui lăsată în urmă în acest demers. Cu siguranță, deci trebuie să ne gândim și la asta. Mulțumesc! Mulțumim pentru uh, idee, Francesca Donatu. Merci. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumim, domnul Pavlova, că sunteți aici uh, pentru acest schimb de opinii relevant. Am primit uh, multe răspunsuri la întrebările pe care le aveam până acum din schimbul pe care l-ați avut cu colegii. Eu împărtășesc îngrijorările și comentariile pe care deja le-au exprimat colegii mei ca urmare a prezentării dumneavoastră. Aș dori doar să mai adaug uh, ceva, niște aspecte de luat în calcul mm, în legătură cu ceea ce ați afirmat dumneavoastră. Cred că aspectul cel mai important pe care ați menționat a fost uh, că uh, subinvestițiile sunt problema cea mai mare astăzi în Uniunea Europeană, iar rolul BEI aici este unul crucial, e acela de a stimula investițiile. Dar, cum spuneați, aspectul uh, cel mai important uh, care trebuie făcut astăzi este uh, să stimulați cheltuielile publice. Ceea ce au spus colegii mei este foarte important pentru această chestiune. De exemplu, și eu cred că acest fond pentru tranziție este un aspect important la care trebuie să fim atenți. Pentru că trebuie să încercăm să evităm uh, ca uh, toate investițiile din acest uh, fond să fie făcute altfel decât pentru a susține trecerea la surse de energie ecologice. Pentru că mai sunt și alte căi prin care putem obține o economie circulară sau uh, noi surse de uh, energie. Însă toate, toate aceste uh, demersuri trebuie finanțate. Prin acest sprijin, cred eu, multe dintre regiunile europene pot să își asigure o creștere durabilă. Cred așadar că punerea în aplicare a acestor criterii trebuie să fie una flexibilă pe cât posibil, pentru a putea permite uh, tuturor uh, statelor să aibă acces la aceste uh, fonduri, la această susținere uh, financiară. De asemenea, sunt de acord uh, cu uh, necesitatea de a oferi sprijin IMM-urilor, pentru că ceea ce a spus colegul meu este foarte adevărat. În multe regiuni, periferice ale uh, Europei, este foarte greu pentru IMM-uri să aibă acces uh, la sprijin uh, financiar, la împrumuturi. Și e foarte important ca instituțiile europene, instituțiile financiare, precum cea pe care o reprezentați dumneavoastră astăzi aici, să găsească căi pentru a ajunge la aceste IMM-uri. pentru că lipsa sprijinului uh, este unul dintre primele motive pentru care uh, anumite regiuni rămân în uh, urmă. Este unul dintre principalele motive pentru care textura economiei, economiilor noastre este într-un moment atât de critic. Credem că sprijinul ar trebui oferit sub orice formă, inclusiv prin intermediul unor tipuri de intervenții uh, uh, mai uh, limitate, doar pentru a ne asigura că guvernanța locală nu folosește căi incorrecte prin care să blocheze investiții. Și pot să dau un exemplu. Uneori, autoritățile locale se folosesc de pretextul unor obiective mm, turistice strategice pentru a evita investiții precum cele în uh, energia solară și mai departe. Deci, uh, Uniunea Europeană trebuie să intervină pentru a asigura această tranziție pentru uh, o economie circulară și uh, energie uh, ecologică în orice mod posibil. Sper că veți putea face asta. Mulțumesc foarte mult. Je vais vous laisser répondre maintenant. Am să vă dau acum ocazia pentru a răspunde având în vedere importanța grupurilor politice, am să dau după aia cuvântul și colegilor de la Verzi. Vă rog, înainte. Mulțumesc foarte mult, doamnă Donato, pentru întrebarea dumneavoastră. Într-adevăr, investițiile insuficiente reprezintă o problemă cu care ne confruntăm și trebuie să mobilizăm uh, toate instituțiile noastre pentru a depăși această problemă. În același timp, însă, cred că acest mecanism al uh, tranziției echitabile prin intermediul acestuia și toate celelalte instrumente ne aflăm pe drumul cel bun. Vreau să profit de această ocazie pentru a repeta faptul că dacă analizăm cei trei piloni ai mecanismului pentru tranziția echitabilă, reprezintă o cale de a viza subiectul. Primul pilon vizează partea de management, vizează programele operaționale și sprijinirea caracterului complementar al investițiilor în coeziune. Cel de-al doilea pilon sprijină IMM-urile și industriile. Cei care au realmente nevoie de transformare, de tranziție, pe de o parte. Le oferim așadar un sprijin pentru dezvoltarea economică și competitivitatea. Cel de-al treilea pilon vizează regenerarea economică, dar se concentrează înainte de toate, pentru că, de fapt, aici, la cel de-al treilea pilon, intră în joc uh, BEI. Acest al treilea pilon se referă la instrumentul pe care BEI ar trebui să-l creeze pentru a oferi finanțare pentru sectorul public. Noi vom sprijini sectorul public de-a lungul celor șapte ani, urmărind să mobilizăm între, 30, între 25 și 30 de miliarde de investiții pentru a oferi, printre altele, subvenții pentru rata dobânzilor, Vorbim aici de proiecte în uh, infrastructura energetică, distribuția de energie, proiecte de energie regenerabile, toate în sectorul public. Iată cum este structurat fondul pentru tranziția echitabilă. BEI se va concentra la, pe cel de-al treilea pilon. Aici va oferi își va oferi sprijinul și vom sprijini investițiile în sectorul public uh, prin instrumentele noastre de investiție. De asemenea, ne vom concentra prin cel de-al doilea pilon și pe oferirea de sprijin pentru IMM-uri. Este un, uh, o structură dublă, aș putea spune. Cred că Având în vedere experiența noastră, ar trebui să procedăm uh, treptat pentru a ne bucura de succes în ceea ce privește aceste investiții. Avem nevoie și de o, un sprijin solid din partea autorităților naționale, pentru că trebuie să ținem cont de specificitatea fiecarei regiuni, de fiecare sector. Fiecare regiune își are propriile specificități de care trebuie să ținem cont. Fiecare stat membru, fiecare regiune trebuie să se gândească, trebuie să propună măsuri care să beneficieze de sprijin din partea experților noștri, bineînțeles. Statele membre sunt cele care ar trebui să vină cu această intervenție inițială de a propune, de a discuta cu Comisia Europeană, pe care putem dezbate cu experții noștri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Niclaș Ninaș, pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că reprezentați uh, BEI. Am două întrebări. Înainte de toate, s-a vorbit uh, despre decizia BEI de a o lua pe calea ecologică și de a deveni o bancă verde, de a din dorința de a depăși comentariile cum că ar fi o decizie motivată pur ideologic, aș vrea să vă ofer ocazia să ne dați mai multe informații referitor la această decizie. Am văzut cum combustibilii fosili și centrale nucleare nu mai sunt de ajuns, reprezintă o sursă de nesiguranță financiară și de altfel mulți investitori încep să le evite. De altfel, un individ pe nume Warren Buffett, poate îl cunoașteți, este cel mai mare investitor uh, din lume. Nu sunt de acord cu el, nu împărtășesc opiniile, dar a decis să nu mai investească în centralele bazate pe arderea de cărbuni, pentru că nu consideră că este un sector de viitor. Așa că aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, care ar fi, care ar fi justificarea financiară de a uh, nu mai uh, investi în centralele pe cărbun sau centralele nucleare. Un alt subiect pe care tocmai l-ați amintit, strategiile naționale pentru fondul de tranziție echitabilă. Aș vrea să știu la ce anume vă așteptați din partea statelor membre. Ce considerați că ar trebui să facă la acest capitol strategic? Și cum uh, veți ajuta statele membre să facă progrese? Cum vă veți asigura că abordarea lor strategică corespunde nevoilor strategice cu care se confruntă? Considerați că există probleme în ceea ce privește planurile de investiții din trecut uh, ori și neconcordanța acestora cu noul pact ecologic european? Credeți că ideile de investiție din trecut când uh, multă um, o mare parte din producția de energie se baza pe centrale pe ardere de cărbuni. Ce veți face, ce vrea să facă BEI, cum veți sprijini statele membre pentru ca acestea să ia decizii înțelepte pe viitor? Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări întrebări foarte serioase din partea dumneavoastră. Trebuie să vă mărturisesc că nu depinde doar de BEI, ci Comisia Europeană joacă un rol foarte important. După cum bine știți, statele membre sunt cele care înainte de toate ar trebui să înceapă să-și pregătească, să pregătească planurile de tranziție. Ele trebuie discutate, bineînțeles, cu Comisia Europeană ținând cont de expertiza pe care o avem uh, la nivel intern în cadrul BEI. Noi suntem gata să le oferim uh, sprijin, îndrumare prin echipele noastre de consiliere în ceea ce privește elaborarea de strategii la nivel ulterior, uh, ce privește dezvoltarea proiectului putem într-adevăr să fim de ajutor, însă primii pași trebuie dați de statele membre și comisie. Al lor revine rolul important de a identifica aspectele de politică, pentru că, după cum spuneam, noi nu suntem um, cei care fac politicile, ci cei care le aplică. Putem participa, bineînțeles, în acest proces, putem să ne oferim sprijinul clar Există mai multe căi uh, de a proceda, atât la nivel de consiliere, cât și la nivel de acordare de împrumut. Poate un aspect important pe care nu l-am menționat inițial, dar foarte important, în conformitate cu statutul uh, BEI, noi nu putem aloca fonduri în mod specific pentru o anumită regiune sau o țară, ci Căutăm proiecte bine pregătite, bine elaborate, care pot fi finanțate, care respectă criterii de eligibilitate și care, bineînțeles, vor fi apoi supuse valorii noastre și procesului de verificare pentru ca în acest fel proiectul să fie unul care să poată fi finanțat. Sunt aspecte care trebuie luate în calcul, um, există o întreagă procedură de aprobare trebuie să se treacă prin comitetul de management, suntem o instituție bancară și trebuie să urmărim o procedură clară și să respectăm anumite criterii de eligibilitate. Dacă tot vorbim de acestea, bineînțeles, la ora actuală se dezbate intens, s-a adoptat o nouă politică în uh, domeniul energiei de Comitetul Director al Băncii în luna decembrie cu aproape 94% din voturi, o majoritate semnificativă așadar, decizia a fost că BEI nu va mai lua în calcul proiecte noi de finanțare pentru centrale pe energie pe combustibil fosil din 2021 încolo. Până în 2021 mai putem lua în calcul aceste proiecte, însă de acolo din 2021 încolo nu vom mai finanța aceste proiecte. Am uh, adoptat noi standarde, de pildă 250 de grame de emisii de dioxid de carbon pe kWh, standarde care mult mai stricte adoptate față de standardele anterioare de 550 de grame de emisii de dioxid de carbon pe kWh. Noua strategie se bazează pe 5 principii în ce privește implicarea noastră în sectorul energiei, sunt cele cinci principii fundamentale în baza cărora acordăm împrumuturi. Punem accentul pe eficiența energetică în ceea ce privește sprijinirea noilor obiective. De asemenea, pe facilitarea decarbonizării energiei, oferind uh, împrumuturi care sprijină aceste inițiative tehnologii de decarbonizare menite să atingă obiectivul de reducere a emisiilor cu 30% până în 2030. În al treilea rând, majorăm finanțarea pentru producția descentralizată de energie, stocare inovatoare de energie și e-mobilitate. Cel de-al patrulea pilon, asigurăm uh, un uh, instrument de finanțare pentru energii regenerabile, precum uh, energia eoliană și solară. De asemenea, oferim un instrument pentru decarbonizare, pentru proiecte nu doar în interiorul Uniunii, ci și în afara acesteia. Avem o excepție pentru aceste proiecte finanțate din, de la politica noastră pentru energie aici. Vom finanța până la 75% din costurile eligibile, nu 50% cum se întâmplă cu celelalte proiecte. Iată așadar care sunt prioritățile noastre și cum funcționează criteriile de eligibilitate pentru finanțare. La ora actuală facem o evaluare în ceea ce privește criteriile de eligibilitate și conformitatea lor cu acordul de la Paris. Această evaluare va fi gata în luna aprilie, iată un proces pe care o desfășurăm la ora actuală. Pregătim de asemenea o foaie de parcurs în ceea ce privește inițiativele de mediu, cum uh, ne vom atinge obiectivele referindu-ne la ciclul de 5 ani de politică și la acordul de la Paris. Bineînțeles, odată ce acest uh, proiect va fi adoptat de comitetul director, probabil în 1 aprilie sau mai, voi veni cu mare plăcere să vă prezint rezultatele acestuia. Vom uh, continua să dezvoltăm angajamentele noastre și nu în ultimul rând, având în vedere că mă ocup de politica în sectorul transporturilor și aici politica noastră de acordare a împrumuturilor va fi actualizată și vom începe actualizarea acestei politici în cea de-a doua jumătate a acestui an pentru că așteptăm uh, strategia revizuită a Comisiei care e de așteptat undeva în luna septembrie acestui an. Vom iniția, bineînțeles, dezbateri publice, inclusiv aici, în Parlamentul European. Vom avea ocazia să dezbatem um, și aici la Comisia Regii. Cred că împrumuturile în transport uh, sunt, împrumut, sunt importante. Trebuie să ne gândim aici la mijloacele de transport care trebuie să beneficieze de sprijin pe viitor politica noastră în domeniul transporturilor nu a fost actualizată din 2011. Avem acum noi obiective de atins, așa că e o nouă provocare cu care ne vom confrunta. Nu vom finanța noi centrale nucleare. Energia nucleară nu se încadrează în prioritățile noastre pentru finanțare. Uh, în etapa de tranziție, ce am putea finanța ar putea fi doar măsuri menite să sporească gradul de siguranță al centralelor existente, însă nu vom oferi finanțare pentru construirea de noi centrale nucleare. Iată cum stau lucrurile. Poate mai târziu am putea veni cu mai multe detalii, dar cred că cel mai bine ar fi să mă opresc aici. Mulțumesc, Maria Spirache. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Doamnă Pavlova, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Ne bucurăm că vă aflați aici pentru a discuta de tranziția ecologică. După cum știți, în Grecia avem o regiune, Macedonia de Vest. E vorba de aici, de o regiune unde s-a creat un uh, centru urban extins, un megalopolis și Aș vrea să vă întreb, de pildă, referitor la procentajul de contribuție al BEI uh, în cadrul InvestEU. La cât se va ridica și cum se va desfășura, um, cum va avea loc acest efect de levier. În al doilea rând, e gata BEI să colaboreze cu actorii de pe teren. Știți că pe teren uh, se află deja Banca Mondială și cred că participarea BEI e importantă pentru că de pildă, ne vom confrunta cu o lipsă de alimentare cu energie în Macedonia de Vest și avem nevoie de alimentare și trebuie să finalizăm infrastructura de alimentare cu gaz natural până în 2021. În caz contrar, va trebui să cerem finanțare de la bugetul național pentru a completa această inițiativă. În al doilea rând, trebuie să discutăm de asistența tehnică. Veți discuta cu autoritățile locale sau veți rămâne la nivel internațional pentru a sprijini procedura pentru fondul privind tranziția echitabilă. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, doamnă Pavlova, a fost o întrebare destul de lungă, puteți răspunde acum. Mulțumesc foarte mult, da. Într-adevăr, multe regiuni depind de cărbune regiuni pentru care, de departe, lucrul cel mai important este să existe o strategie națională și regională pentru tranziția acelei regiuni, crearea unei strategii la nivel regional referitor la cum se va derula această perioadă de tranziție. Este important să fie o abordare de jos în sus se așteaptă din partea regiunii dumneavoastră să vină cu această strategie și sunt convinsă că Comisia Europeană vă va oferi sprijinul necesar pentru elaborarea acestei strategii. Dacă e nevoie, bineînțeles, echipa noastră de consiliere ar putea să vă ofere de asemenea sprijin. Nu oferim sprijin doar guvernelor uh, centrale, ci și autorităților locale. Așa că Mă bucur să spun că alături de mine astăzi uh, se află și colegii din partea unității de consiliere, așa că s-ar putea să vă oferim, uh, putem să vă oferim informații suplimentare referitor la cum funcționează partea de consiliere pentru a vă da mai multe informații. În ceea ce privește pilonii în sine, m-ați întrebat referitor la efectul de pârghie. Uh, as I mentioned, we don't have any după cum uh, am precizat, nu avem uh, nicio legătură cu pilonul 1. Jurul nostru este referitor la pilonul 2 și 3. La pilonul 2 o să avem 1,8 uh, miliarde de la Comisia Europeană sub formă de garanție. Garanție care împreună cu fondurile BEI vor duce la mobilizarea a 45 de miliarde de euro folosind efectul de levier. 45 de miliarde de euro de investiții, ceea ce înseamnă că trebuie să asigurăm propria noastră parte, adică vreo 10 milioane de investiții bei pentru a declanșa efectul de levier. Al treilea pilon este dedicat sectorului public. Aceasta este o facilitate pentru BEI cu o componentă de grant pentru care sunt uh, eligibile sectoarele vechi, um, termoficarea și transformarea termoficării um, pentru a include soluțiile alternative Uh, sunt, uh, este eligibilă alături de alte sectoare. Este important să ne amintim aici că trebuie să sprijinim acele proiecte care nu pot genera suficiente venituri dacă sunt propuse și uh, dezvoltate singure. Dacă un proiect nu poate fi dezvoltat singur și nu poate genera venituri suficiente pentru a fi finanțat printr-o bancă comercială obișnuită, atunci uh, aveți nevoie de noi care putem finanța sprijin și contribuții suplimentare pentru ca proiectul să devină viabil și, care, și să dea randament uh, în ultima instanță pentru regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, Pascal Arimo. Pavlova. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Pavlova. În ultimii ani m-am întâlnit în mai multe rânduri cu reprezentanții ai BEI și cred că am înțeles cât e de important rolul BEI în Europa. În anii care vin, banca va juca poate un rol diferit. Și am două întrebări în acest sens. Prima întrebare vizează investiții, investiții private. Cifrele pe care ni le-ați uh, prezentat uh, săptămâna trecută și cu o săptămână înainte, atunci când s-a prezentat uh, Pactul Ecologic European, arată că foarte mult capital privat se orientează spre investițiile sustenabile, după cum spunea și colegul de la Verzi. De pildă, um, el dădea exemplul lui Warren Buffett, care a luat decizia de a nu mai sprijini combustibilii fosili și că dorește să investească durabil. Întrebarea mea e ce rol poate juca BEI aici atunci când intră acești bani pe piață și acești bani ar trebui să fie canalizați înspre investiții, atunci uh, un investitor care dorește să investească durabil rămâne totuși un investitor și e interesat de rentabilitatea investițiilor uh, sale pentru că și banca, de fapt, dorește să îi ofere clientului său o investiție rentabilă. Ce puteți așadar să, ce puteți, ce argumentele puteți oferi acelora care sunt interesați să investească în aceste proiecte? Cum uh, le veți explica și le veți justifica rentabilitatea acestor investiții. În al doilea rând, din punct de vedere al contabilității, spuneați în ce privește mecanismul pentru o tranziție echitabilă sau acest fond pentru o tranziție echitabilă e al treilea pilon menit să ajute autoritățile publice să investească în proiecte importante. Autoritățile publice sunt uh, legate de anumite norme de contabilitate. Există obligații care planează asupra autorităților publice și anume ca investițiile în anul în care se execută proiectul trebuie înregistrate în uh, conturile anuale. Nu pot fi deduse așadar în anul următor, așa cum se întâmplă pentru întreprinderile private. Puține administrații publice aceste administrații publice însă au posibilitatea de a realiza investiții ample prin acest regulament, SEGNORM, care le permite să nu afecteze echilibrul bugetar. Vă întreb cum putem face, cum putem evita acest cerc vicios, pentru că am avea suficiente proiecte care ar putea să fie finanțate de autoritățile publice, um, dar aceste autorități publice doresc să respecte, să se încadreze în continuare în echilibrul bugetar. Cum putem face astfel încât aceste investiții să fie realizate și să ne încadrăm în normele de disciplină bugetară? Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste întrebări foarte precise. Am să vă dau cuvântul pentru a răspunde. Uh, thank you very much. Uh, to be really honest. Mulțumesc uh, foarte mult, sinceră să fiu, nu dețin acum toate răspunsurile, în special în ceea ce privește compensarea și contabilitatea. Cunosc problema, însă nu am acum răspunsul. Va trebui să mă coordonez pentru a vă răspunde la această întrebare cu serviciile noastre și voi reveni către dumneavoastră cu un răspuns cu adevărat Uh, profesionist, pentru că e vorba de un răspuns uh, pentru care am nevoie de serviciile mele și de echipă. Avem, uh, pe de o parte, problemă cu deficitul public atunci când facem investiții cu autoritățile publice și, în al doilea rând, avem o problemă cu compensarea activelor. Va trebui să discut cu echipa mea pentru a vă putea da un răspuns mai precis. În ceea ce privește investiții, investitorii majori și sustenabilitatea și profitabilitatea investițiilor, cred că aici uh, intervine rolul grupului BEI. Aici uh, intervine adevăratul rol jucat de Fondul European de Investiții și de aceea avem noi atât de mult succes, pentru că uh, Beiul este mai conservator. Am creat uh, Fondul European de Investiții ca instrument. Tocmai de aceea, într-o întâlnire separată, dacă doriți, pot să vă furnizez mai multe informații. Dar uh, celelalte instrumente pe care le propunem ne dau posibilitatea de a face și investiții cu risc care pot uh, face ca investiția să fie atât profitabilă cât și sustenabilă. Pentru că fără investițiile private nu vom reuși niciodată. Investitorii privați, majori, sunt uh, cei care, pe care îi avem noi în vizor. Avem, într-adevăr, nevoie de ei. Trebuie să-i atragem. În același timp, uh, catalizăm pentru că o treime din investiții uh, sunt prin grupul BEI, iar restul din alte surse, de la investitori mari și alte, alte surse. Noi suntem o ancoră importantă, coinvestim și în același timp uh, oferim sigiliul calității investiției. Însă, în același timp, ne bazăm pe investitorii privați le oferim uh, un context în care să poată investi și, le, și garantăm sustenabilitatea investițiilor și, cum spuneam, garanția calității investițiilor. Cam așa funcționează acest model de afaceri. Și așa um, acționează în ultimă instanță și este promovat efectul de levier. E vorba de orientare către rezultate și noi am avut succes până acum cu aceste metode. Investind peste 85 de miliarde de euro, am reușit să sporim efectul până la 460 de miliarde cu această poziție de susținere, care, desigur, oferă o garanție de uh, calitate și de sustenabilitate a investițiilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul lui Ian Olbrecht pentru o ultimă intervenție. Yes, thank you. <clears throat> Ian Olbricht, da, mulțumesc. Uh, am trei întrebări, două tehnice și una pur politică. Mă bucur să vă revăd cea politică. Încerc să înțeleg ce vreți să spuneți când vă referiți la BEI ca o viitoare bancă verde sau a mediului. Ce vreți să spuneți cu acest lucru? De sunat sună bine, sună foarte la modă, dar uh, în ceea ce privește structura uh, presupune schimbări importante. În al doilea rând, uh, o chestiune care devine tot mai Uh, încinsă în Parlament este taxonomia, adică încercarea definirii investițiilor care ar trebui să fie orientate către climă. Aceasta va fi unul dintre cele mai dificile elemente. vrea să știu dacă există influențe uh, ale taxonomiei asupra prim, al pilonului 2 sau 3 și inve- alegerea investițiilor publice sau private care vor fi acceptate ca fiind orientate către climă, pentru că în mecanismul pentru o tranziție echitabilă nu totul va fi orientat către climă. Și uh, încă o întrebare. Sunt circumspect, pentru că săptămâna trecută Comisia Europeană a prezentat primele cifre. Uh, cifre pentru state membre particulare și nu mă surprinde în mod deosebit uh, repartiția fondurilor pentru primul uh, pilon, 7,5 respectiv. Desigur, dacă sunt bani, dacă statele membre acceptă aceste sume, va fi vorba de 7,5 distribuite între 27 de state membre. Dar în această fișă prezentată de Comisia Europeană avem o estimare pentru pilonul 2 și o estimare pentru pilonul 3. Îmi puteți explica puțin uh, care este înțelesul acestor estimări? Dacă faceți bine, puteți atinge suma de până la pentru că estimările pot da rezultate foarte interesante în domeniul creditării, după cum știți. Mă interesează rezultatul, pentru că în țara mea, în Polonia, guvernul a prezentat uh, estimări și am ajuns la 30 de miliarde, inclusiv aceste estimări. Deci, în pilonul dumneavoastră, ce înseamnă estimările? Mă refer la pilonul 2 și la pilonul 3. Deci nu știu care este înțelesul politic al estimărilor în cadrul acestor doi piloni. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamnă vicepreședinte. Ok. Uh, thank you. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Olbricht. Mă bucur foarte mult să vă revăd. Aveți dreptate. Ar trebui să spun de la început, cu sinceritate maximă, că toate aceste estimări sunt, desigur, uh, niște estimări extrem de optimiste. Sunt pentru scenariul cel mai uh, fericit. Trebuie să ne mobilizăm eforturile, finanțarea, piețele, sectorul privat, sectorul public și toate mijloacele posibile și disponibile trebuie să fie uh, Uh, maximizate ca efect. Trebuie să facem tot posibilul pentru a atinge uh, aceste obiective, pentru că toate obiectivele sunt ambițioase. Finanțarea disponibilă, pe de o parte, și finanțarea pe care o vom mobiliza, finanțarea pe care o mobilizăm suplimentar și va trebui, desigur, să declanșăm și efectul de levier pentru a atrage uh, finanțare publică. Acesta este scenariul cel mai fericit și va trebui să depunem eforturi uh, uriașe pentru a-l realiza. Aveți dreptate. Într-adevăr, Comisia Europeană a venit cu niște cifre, s-a referit la state membre uh, specifice. După cum am spus, uh, este încă în lucru, e vorba de propuneri care sunt în lucru de discutat cu statele membre și cu noi, dar uh, la momentul uh, de față nu uh, avem contingente pentru statele membre. Nu am optat pentru această abordare deocamdată. La momentul de față. E posibil ca situația să se schimbe, însă Consiliul director va fi cel care decide dacă face alocări pentru anumite state membre sau pentru anumite regiuni. Dar, deocamdată, ceea ce putem propune este să sprijinim fiecare dintre statele menționate pe listă, să le susținem, să pregătească acele proiecte, pentru ca ele să își poată atinge obiectivele cele mai ambițioase, oferindu-le consiliere, oferindu-le Uh, suficient material în lucru pentru a avea suficiente proiecte mature, vizibile și viabile, atât pentru pilonul 2, cât și pentru pilonul 3, dar mai ales pentru pilonul 3, pentru a putea atinge obiectivele, dar deocamdată nu putem propune mai mult. Nu uh, putem avea contingente deocamdată. Dacă Consiliul Director decide în sens uh, opus, desigur lucrurile se pot schimba, noi suntem flexibili. Deci dacă decide altfel Consiliul, putem stabili contingente pentru state. În privința alegerii investițiilor orientate către climă, da, pentru a ne atinge obiectivul de a avea 50% din împrumuturi acordate proiectelor ecologice. Într-adevăr, vom încerca să încurajăm acest lucru, vom încerca să determinăm majoritatea investițiilor noastre să aibă o componentă de mediu. Însă, desigur, unele proiecte vor avea 80%, altele vor avea 20% componentă de mediu și la sfârșit vom face o măsurătoare. Nu trebuie ca toate pro- proiectele să fie la 50%. Deci nu insistăm asupra acestor procente pentru fiecare proiect în parte. Proiectele vor fi diferite unele de altele și totul va depinde de proiect și de sector. În ceea ce privește în termeni concreți ce va însemna transformarea către o bancă climatică, acest lucru înseamnă mai multe lucruri. În primul rând, cum ne modificăm și ne pregătim planurile operaționale, bugetele anuale și programarea pe ani, deci modul în care ne stabilim uh, bugetul. În al doilea rând, discutăm acum despre schimbări structurale și uh, pregătim echipe specifice care se vor ocupa de susținerea și coordonarea proiectelor. Pentru că pentru a atinge un obiectiv atât de ambițios, de 50%, vom avea nevoie de echipe coordonate. În al treilea rând, după cum am precizat deja, ne pregătim o revizuire a criteriilor de eligibilitate pentru toate împrumuturile, va trebui să facem uh, această revizuire a politicii de împrumut pentru a fi în conformitate cu propriile noastre ambiții. Merci beaucoup. Mulțumim foarte mult. Finalizăm această discuție acum. A fost o discuție foarte bogată, foarte interesantă. Și în lumina celor auzite, cred că ar trebui să reamintim câteva chestiuni fundamentale legate de BEI. Banca Europeană de Investiții a fost creată prin tratatul de la Roma și vizează punerea în aplicare a obiectivelor Uniunii uh, Europene. Iar guvernanța uh, BEI este asigurată de către statele membre, care de altfel sunt uh, acționarii acestei bănci. Pentru noi ceilalți, uh, de la nivelul regii, este foarte important să vegem la faptul că garanțiile aduse de bancă și că politica sa de investiții continuă să susțină obiectivele coeziunii. Acest lucru este foarte important. În al doilea rând, în ceea ce privește mediul, reținem deja faptul că în 2018 vorbeam de aproximativ 30% din politica băncii orientată spre protecția mediului, aproximativ 16 miliarde de euro, iar uh, obiectivul care va fost apoi uh, desemnat de a merge dincolo de acest uh, punct este un obiectiv politic. Acest obiectiv este discutat și în cadrul Parlamentului European, iar acesta este supus acordului statelor membre, iar Banca de Investiții va pune apoi în acțiune aceste proiecte în această fază de punere în aplicare, este foarte important ca noi, Parlamentul European și mai ales Comisia Regii, care se ocupă de uh, politica de coeziune, să asigurăm uh, uh, o bună urmărire a acestui uh, demers. Deci, uh, uh, e clar să că e nevoie să existe un astfel de control uh, ulterior bine pus la punct pot să spun că am dezbătut în cadrul acestei comisii uh, uh, acestei comisii planul uh, Juncker. A existat foarte multă preocupări amintite în legătură cu obiectivele acestui plan în raport cu cele pentru coeziune. Vorbeam despre repartiția geografică a acestui plan și așa mai departe. Toate aceste chestiuni au fost însă tranșate printr-un regulament. Astăzi avem nevoie Uh, și de un recul pentru punerea în aplicare a acestui plan Juncker. Trebuie să înțelegem uh, că e necesar un feedback uh, al BEI. În legătură cu Uh, acest plan, vă voi transmite o solicitare scrisă pentru a putea să vedem cum au arătat lucrurile legat uh, de acest plan pentru a putea să ne gândim apoi la noile noastre proiecte de mediu. Pot să spun că dezbaterea noastră a fost foarte interesantă, sper că ne vom revedea cât de curând. Vă mulțumesc pentru precizia și claritatea acestui schimb de opinii și vă dau întâlnire uh, foarte în curând. Vă mulțumesc!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 Trecem la punctul următor de pe ordinea noastră de zi. Știți că pe 11 decembrie 2019 conferința președinților a aprobat elaborarea un raport de uh, inițiativă a Comisiei Econ intitulat Semestrul European pentru coordonarea politicilor uh, economice. Uh, Uh, ancheta anuală pentru creștere 2020. Uh, uh, După adoptare, Comisia a modificat titlul raportului, înlocuind practic um, acest termen de uh, sondaj anual pentru uh, cel de uh, anchetă cu privire la uh, creșterea uh, economică. Uh, la uh, reuniunea din 2019, coordonatorii Comisiei Econ au hotărât uh, să uh, modifice și titlul raportului din uh, inițiativă în semestrul european pentru coordonarea politicii uh, economice, strategia anuală de creștere uh, durabilă 2020. Prin urmare, uh, președintele Comisiei Econ Um, a transmis uh, o scrisoare președintelui Parlamentului solicitând această schimbare de titlu în conformitate cu comunicarea uh, Comisiei în legătură cu acest raport, termenul de înaintare a amendamentelor este 23 ianuarie la ora 18, iar uh, reuniunea noastră uh, a coordonatorilor a hotărât uh, să ofere acest raport doamnei Francesca Donato, căreia îi ofer acum microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi italiană. E, ringrazio lei, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, și tuturor acelor colegi care mi-au încredințat acest proiect de aviz, care, lucru care pentru mine a reprezentat o adevărată onoare și un privilegiu. Le cer scuze colegilor pentru că nu prea am avut timp pentru amendamente. Acest lucru însă s-a datorat unei solicitări din partea Comisiei ECON privință referitor la care nu am avut posibilitatea de a face modificări. Trec de îndată la prezentarea principalelor puncte ale propunerii mele de aviz. Începând de la constatarea încetinirii creșterii economice prevăzut pentru 2020, așa cum uh, au arătat toți indicatorii economici, de altfel și comunicarea, comunicarea din partea Comisiei Europene. Doream să atrag atenția asupra nevoii de a interveni pentru a relansa în mod uh, activ creșterea economică care dă semne de stagnare. Cum să facem acest lucru? Începând tocmai cu acele regiuni care se află în uh, ce privește creșterea economică mult în spate, acele regiuni unde se înregistrează o rată considerabilă a șomajului și unde e nevoie de investiții. Trebuie să înțelegem că e vorba de investiții publice înainte de toate. Investiții necesare pentru ca în aceste teritorii care se află mult în spatele mediei europene, pentru a crea acolo un țesut economic uh, care să fie la același nivel cu gradul de competitivitate din uh, restul Europei și pentru a oferi posibilități, uh, mai ales tinerilor. Un alt punct important asupra care mi-am concentrat proiectul e acela de a sublinia cum politica de coeziune este instrumentul fundamental al Uniunii Europene pentru a sprijini creșterea economică echilibrată între statele membre. Reamintesc din nou cât de important este să asigurăm alocarea adecvată a fondurilor în, la buget în viitorul CFM, mai ales în ceea ce privește fondurile de coeziune. De asemenea, doream să scot în evidență cât de important e să acordăm atenție bunei guvernanțe economice în Uniunea Europeană, mai ales la capitolul um, eurozonei. Aici, uh, guvernanța economică joacă un rol fundamental. De ce? Deoarece, după părerea mea, buna guvernanța economică trebuie să aibă grijă să nu pună în aplicare politici uh, prociclice. Cu alte cuvinte, să nu sprijine o etapă de stagnare și ba chiar de regres economic, ci din potrivă să fie vizată pentru a um, schimba această direcție. Uh, Trebuie să avem grijă așadar să nu îi punem constrângeri um, bugetare mult prea strânse, mai ales acolo unde e nevoie de investiții publice, de reforme structurale, acolo unde există nevoi clare, e nevoie de investiții publice. Investiții publice care, având în vedere parametrii de care vorbim generează creștere în mod semnificativ, contribuie dar în mod favorabil la PIB, creștere economică care după aceea reduce datoria publică a țării, permițându-i acesteia să revină, la, să se apropie de criteriile impuse de obligațiile bugetare. Ne gândim aici și la țări cu mai puțină marjă la nivel fiscal, țări care ar putea fi la ora actuală obligate să financeze, să ofere finanțare luând în calcul un posibil deficit bugetar. Trebuie așadar să aplicăm criteriile de convergență economică, dar cu anumită flexibilitate. Iată de ce, după părerea mea, trebuie să intervenim și în ceea ce privește asimetriile înregistrate în zona euro. Mai ales, dar nu numai, în ceea ce privește Uh, balanța de plăți ale statelor membre. După cum uh, au scos în evidență anumiți um, actori, există un surplus comercial excesiv în anumite state membre, lucru care, surplus care trebuie limitat aplicând, dacă e nevoie, mecanismele de sancționare deja prevăzute de, de regulamentul european aferent. Pentru ca acele țări care înregistrează un deficit bugetar um, să nu mai fie nevoite să suporte aceste criterii inechitabile, pentru că e absurd să pretinzi ca o țară cu dificultăți economice să reușească să exporte mai mult. E, un, uh, e o pretenție absurdă, fără niciun fundament științific, ca să nu mai spunem logic în ce privește sustenabilitatea dezvoltării economice. Aici, de altfel, ziua de astăzi se pune accentul în mod considerabil pe durabilitatea atât ecologică cât și economică. Iată de ce cred că e important să acordăm atenție acestui aspect și din punct de vedere social, pentru că caracterul social al dezvoltării este foarte important. Uh, lucru care trebuie să se traducă într-o redistribuție sporită a uh, bunăstării, a bogăției, lucru care ar trebui să se traducă într-o majorare reală a salariilor. Și ar trebui să meargă mână în mână cu creșterea productivității. După cum s-a constatat în deceniile anterioare, în toate acele țări unde s-a înregistrat o creștere a productivității care nu a mers mână în mână cu majorarea salariilor reale, ulterior s-a produs o criză economică. Dacă insistăm după aceea și asupra unor um, locuri de muncă de calitate, stabile, ne dăm seama că trebuie să oferim sprijin și unor domenii precum cercetarea, formării profesionale, cât și acelor elemente de amortizare socială, acolo unde ele sunt necesare. Iată așadar principalele elemente ale proiectului meu de aviz, Deja vă spun că va trebui să înaintez eu însă mi amendamente la acest aviz, având în vedere calendarul deosebit de strâns. Vă spun de pe acum că voi înainta amendamente în care voi atrage atenția asupra problemei de care s-a discutat, de pildă, până adinea ori, referitor la presupusul efect de pârghie presupus de pachetul de investiții pentru Europa, pentru tranziție echitabilă. Așa nume, o parte a bugetului Uniunii ar trebui să fie folosit, mai ales având în vedere că nu există un țesut economic um, care să sprijine aceste investiții. Deci dacă acest țesut economic nu există, efectul uh, de pârghie nu se va produce. Pentru că dacă nu există o structură economică adecvată, investițiile publice și din partea BEI nu vor găsi un teren fertil. Terenul uh, acesta fertil trebuie să vină din partea celor teritorii care îndeplinesc o serie de criterii minime pentru a reprezenta un mediu uh, favorabil investițiilor și activităților operatorilor economici. Trebuie să fie dotate așadar de infrastructuri um, care, din păcate, de multe ori lipsesc. Iată de ce aici trebuie să intervină politica de coeziune, politica de sprijin pentru investițiile publice. E de altfel rezultatul uh, unor analize făcute de bei, de altfel, cheltuielile pentru EFSI până în ziua de astăzi, având în vedere cele 500 de miliarde de euro mobilizate, s-a tradus în 65 de miliarde de euro investiții semnate. Cu alte cuvinte, restul sumei, după cum a spus și fostul comisar Katainen, e în continuare un pariu, un pariu care până acum nu s-a realizat. Și doar peste mulți ani uh, vom putea încăpăta o imagine reală. Deci trebuie să avem atenție, trebuie să uh, avem grijă, să fim atenți să existe, este foarte important să existe acest teren fertil pentru investiții. Ce spuneam mai devreme, referitor la cât de important e să acordăm atenție IMM-urilor, care de altfel alcătuiesc marea parte a țesutului industrial în țările din Mediterană. Din păcate, IMM-urile se lovesc de multe obstacole în ceea ce privește accesul la investiții pentru că asupra lor planează poveri fiscale excesive de multe ori eh, obligațiile fiscale sunt atât de mari încât determină închiderea acestor mici și medii întreprinderi. Nu putem permite ca acest sector atât de important al economiei europene să dispară, pentru că în acest fel um, s-ar agrava și mai mult actuala situație de încetinire a creșterii economice. Pentru a conchide, eu um, adresez um, o rugăminte Comisiei Econ și prin intermediul acesteia Comisiei Europene, și anume de a pune în aplicare cât se poate de repede principiile și obiectivele Uniunii referitor la coeziunea teritorială, cooperare la toate nivelurile, incluziune socială, competitivitate în mod uniform și redistribuirea bogăției. Vă mulțumesc! Merci beaucoup pour votre présentation. Mulțumim pentru această prezentare. voi da cuvântul raportorilor din Umbra din partea uh, PPE, domnul Tamas Deutsch. Eh, az idő előre haladtára való... Dragi colegi, deja este târziu. Subiectul este foarte important, așa că voi încerca să îmi scurtez puțin intervenția. În primul rând, mi se pare bună propunerea de aviz a domnului Donato, care uh, include câteva elemente foarte valide și reprezintă un bun uh, punct de plecare pentru dezbaterea de la comisie. În al doilea rând, doream să vă spun că sunt comentarii, elemente și analize justificate în proiectul de aviz, pe care PPE-ul nu le contestă. Considerăm totuși că sunt câteva argumente care nu ar trebui să apară într-un aviz al Comisiei Regii. Cu alte cuvinte, considerăm că nu sunt puncte pe care credem că comisia noastră trebuie să le apere. Și alte comisii vor face avize. Noi ar trebui să ne concentrăm pe subiectele care sunt de competența Comisiei Regii. De exemplu, am să vă spun că aspectele comerciale sunt foarte importante, însă nu trebuie neapărat să se găsească într-un proiect de aviz al Comisiei Regii. Desigur, vorbim despre mâna de lucru în Europa, vorbim despre milioane de lucrători, desigur trebuie să le protejăm salariile, încasările. Acest lucru este foarte important, fără discuție, dar nu avem de ce să menționăm noi aceste aspecte într-un proiect de aviz al Comisiei Regii. În al treilea rând, am putea să includem în mod mai concret acest lucru prin prezentarea unui amendament uh, în această privință, pentru că ni se pare esențial să vorbim despre șomaj, să vorbim despre incluziunea socială, despre rolul pe care îl poate juca în acest sens politica regională și putem vorbi despre relația pe care politica regională o are cu crearea de locuri de muncă. De asemenea, considerăm că este important să vorbim despre șomajul pe termen lung și despre șomajul în rândul tinerilor. Eu uh, încep să înaintez în vârstă, încep să devin mai pesimist și constant observ că ni se cere să reducem povara administrativă. Eu nu știu dacă se poate face acest lucru, dar desigur putem aspira către acest lucru și în politica regională. Trebuie să reducem povara administrativă care apasă pe IMM-uri. Nu este suficient să vorbim doar despre rolul atât de important pe care îl joacă IMM-urile în crearea de locuri de muncă. Trebuie să uh, le ușurăm existența acestora, eliminând din povara administrativă. Un punct de plecare pentru PPE este politica de investiții europeană, care să fie eficientă și în ceea ce privește politica regională. Dacă vedem că apar semnale de încetinire în economia europeană, în ritmul creșterii europene, atunci ar trebui să venim în ajutor prin bugetul destinat pentru politica regională, care trebuie să-și păstreze rolul de stimulent pentru a putea stimula economia europeană. Nu putem să uităm de acordul verde, ecologic, de consecințele pe care le poate avea acesta asupra politicii economice. Însă, nici nu trebuie să ne gândim de fiecare dată când auzim pact ecologic că această mantră va rezolva toate problemele Europei. Trebuie să abordăm probleme precum digitalizarea, schimbările tehnologice, transformarea, cum uh, să reușim să aplicăm în societate toate tehnologiile disponibile în secolul 21. Toate aceste chestiuni vor apărea în uh, amendamentele prezentate în numele PP. Mulțumesc! Mulțumim pentru această contribuție. Nu văd raportul din umbră din partea socialiștilor. Dau cuvântul așadar lui Erico Bergvist pentru Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Am studiat uh, opinia pe care a uh, redactat-o, avizul pe care a redactat colega noastră, doamna Donato. Avem câteva amendamente uh, legate de prioritățile ecologice ale Comisiei. Acest vot ecologic va introduce schimbări peste tot, în sănătate, în domeniul economic, social, de mediu, în domeniul educațional și așa mai departe. Important este să subliniem eh, importanța unui politici și unor atitudini sănătoase. Acesta este un punct de cotitură pentru eh, societatea europeană, așadar trebuie să luăm totul în eh, calcul în acest moment. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Botoș pentru GUE Martina Mitchell. A, nu, nu dorește să intervină. Domnul Buda atunci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. <clears throat> Mărturisesc că de mult nu am mai văzut uh, un uh, astfel de, o astfel de propunere de aviz atât de cuprinzătoare uh, din partea comisiei noastre, în care a surprins în mod corect extrem de multe probleme. Chiar dacă pe alocuri, cum spunea colegul Doici, Poate că am excedat uh, asupra competențelor noastre, dar nici nu putem să ignorăm aceste probleme și nu le putem conștientiza și pune în acest uh, aviz în fond și la urma urmei. Pentru că până la urmă nu putem să primim disparat anumite probleme. Discutăm de politica uh, de coeziune. Această politică de coeziune ne influențează într-o formă sau alta viața noastră de zi cu zi. Discutăm de simplificare ca fiind o chestiune pe care, de când sunt în Parlamentul European de șase ani de zile, în fiecare ședință aproape că o, o dezbatem. Și din păcate n-am ajuns la acel nivel de simplificare astfel încât aceste fonduri europene să devină apropiabile nu numai autorităților locale care se plâng și ele de o complexitate deosebită, dar și IMM-urilor. În mod corect a spus aici, raportoarea a, a, a surprins aspectele legate de șomaj. Într-adevăr, avem șomaj în foarte multe zone, dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că sunt zone, din, mai ales din estul Europei, unde nu avem forță de muncă sau forța de muncă necesară să putem implementa proiectele pe fonduri europene. Și se pune întrebarea ce este de făcut în într-o astfel de situație, pentru că state precum România, Bulgaria, chiar și Ungaria, da, um, deși au foarte multe resurse financiare la dispoziție din fonduri europene nu au firme sau firmele nu au lucrătorii cu care să implementeze aceste proiecte uh, și să absorbim acești bani. Absorbând acești bani evident că nu pot să dezvolt comunitățile locale și în același timp uh, comunitățile locale uh, mă rog, sunt părăsite pentru că forța de muncă migrează în alte, în alte zone și de aceea am să înaintez amendamente în această direcție astfel încât să conștientizăm și uh, lipsa forței de muncă și să vedem ce facem până la urmă să ținem acești muncitori în zonele în care, în care ei provin sau să găsim mecanisme și soluții prin care să îi putem determina sau cointeresa uh, pe cei care sunt plecați în afara granițelor să se întoarcă în locurile natale și să contribuie mai departe la dezvoltarea acestor comunități, pentru că altfel o să avem de-a face cu zone care sunt profund depopulate și va fi greu cum în viitor să le putem uh, repopula. Mulțumesc! beaucoup. Bien. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc grupurilor politice care nu au uh, luat uh, cuvântul în această dezbatere să-și uh, transmită poziția uh, către uh, raportarea noastră, doamna Donato. Și vă reamintesc că termenul de înaintare a amendamentelor este fixat pentru 23 ianuarie, uh, ora uh, 18 încheiem uh, aici discuția legată de acest punct de pe ordinea noastră de zi pentru a trece la punctul uh, următor, uh, un punct important de altfel, care vizează un raport pe care trebuie să îl oferim noi, uh, comisiei uh, noastre, pe, în legătură cu stadiul negocierilor uh, din dialogurile tripartite care sunt actualmente în curs în ceea ce privește regulamentul pentru coeziune regulamentul Parlamentului European ne obligă să dăm o socoteală în fața comisiei și asta facem acum. Iar acum aș dori să vă reamintesc uh, și faptul că Consiliul, uh, președinția finlandeză, uh, a făcut publice, în egală măsură, starea, documente legate de starea actuală de fapt în ceea ce privește negocierile cu privire la aceste dosare. În al doilea mm, semestru al 2019 uh, s-au reluat negocierile cu privire la uh, regulamentul privind dispozițiile comune. În uh, mandatul anterior, sub președinția română s-au ținut trei dialoguri tripartite. Noi am ținut încă trei și pe durata președinției finlandeze. Cel de-al patrulea a avut loc pe 3 octombrie, cel de-al cincilea pe 12 noiembrie, cel de-al șaselea pe 27 noiembrie și cel de-al șaptelea pe 10 decembrie. În paralel uh, cu aceste dialoguri tripartite au uh, avut și uh, loc și numeroase reuniuni tehnice și de asemenea și contacte informale. Am ajuns pe 10 decembrie la, rețineți termenul, înțelegere comună provizorie cu Consiliul pentru blocul 1, 2, 3 și 5. Coreperul, de asemenea, a confirmat uh, această înțelegere comună provizorie pe 18 uh, decembrie 2019, iar această înțelegere comună provizorie a fost publicată de către președinția finlandeză în zilele care au urmat discuțiilor din cadrul Coreper. Aș dori să vă reamintesc uh, un aspect util și anume că ne-am pus de acord uh, asupra unor aspecte, iar această înțelegere rămâne provizorie. Nimic uh, nu este convenit uh, câtă vreme nu sunt de acord cu acest aspect toate părțile, așa cum știm foarte bine acest regulament cu privire la uh, dispozițiile comune este cel mai dificil uh, regulament pe care l-am uh, negociat. Uh, 180 de pagini, 112 uh, uh, articole pentru a aduce la un loc fonduri pentru azil, migrație, fonduri pentru securitate internă uh, și uh, un instrument legat de gestionarea frontierelor. Deci uh, e, pe ansamblu, un regulament esențial pentru uh, o mai bine de o treime din uh, viitorul buget al Uniunii Europene. Am avut responsabilitatea de a prezida um, uh, aceste dialoguri tripartite și aș dori să-i uh, felicit pe Constans Crel și pe um, domnul Novakov, cei doi coraportori, pentru implicarea lor la fiecare pas. Noi nu putem intra acum în detaliile tuturor acestor episoade uh, de pe parcursul acestor uh, negocieri, însă e clar că cei doi coraportori au știut în orice moment uh, să facă propuneri pozitive și curajoase care au permis să ne îndreptăm spre un uh, rezultat care vă poate fi prezentat. Aș dori să dau uh, celor doi coraportori în curând uh, cuvântul pentru a vă explica mai în detaliu ceea ce a obținut Parlamentul European. În ceea ce privește FEDER, am lansat dialogurile tripartite în acest mandat și am ținut un dialog tripartit pe 12 decembrie discuțiile legate de FEDER până acum au fost foarte încete, pentru că articol și negotiating boxul uh, Consiliului s-au uh, blocat uh, pentru foarte multe articole din acest regulament, astfel încât Consiliul nu a, Consiliul nu a dorit să facă prea multe progrese. S-au finalizat negocierile pentru chestiunile mai puțin importante uh, și aici uh, vom da cuvântul uh, colegul nostru, domnul raportor Coțolino, pentru a ne spune mai precis cum stau lucrurile. Iar în ceea ce privește Interreg, sper că Pascal Arimon va reveni am uh, organizat uh, uh, două trialoguri, unul pe 1 decembrie și celălalt pe 10, 1 noiembrie, mă scuzați, celălalt pe 10 decembrie. Am parcurs mai bine de jumătate din regulament și firește salut munca foarte eficientă a lui Pascal Arimo, care ar trebui să ne prezinte ce se întâmplă cu acest regulament fundamental. Aș uh, dori uh, să uh, invit deci raportorii să expună progresele făcute și de asemenea să ne spună care mai sunt chestiunile rămase în suspans în aceste negocieri interinstituționale în legătură cu dosarele legislative în curs cer uh, raportorilor uh, să uh, nu vorbească și despre ceea ce se va discuta la întâlnirea coordonatorilor care va urma acestei ședințe. Dau acum mai întâi cuvântul lui Andrei Novakov, apoi voi da cuvântul lui Constanțel pentru regulamentul legat de dispozițiile comune. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, apreciez uh, cuvintele dumneavoastră frumoase pentru uh, munca pe care am uh, depus-o în legătură cu acest regulament RDC privind dispozițiile comune. Am făcut eforturi comune, eu și coraportoarea, pentru o perioadă mai lungă de 2 ani. Am uh, acoperit aproape toate chestiunile pe durata președinției finlandeze. Într-adevăr, a fost o muncă grea, um, mai ales uh, din cauza schimbării atitudinii pentru acest dosar din partea Consiliului uh, însă știu că circumstanțele actuale, atunci când vine vorba despre cadrul financiar multianual și poziția Consiliului aici, uh, ne impun uh, și nouă o schimbare de abordare pentru a transmite un semnal. Însă cred că putem face totul fără să anulăm uh, în totalitate procesul de negociere cel puțin putem încerca să păstrăm întâlnirile la nivel tehnic pentru a putea uh, rezolva chestiune de natură tehnică care ne vor ajuta, practic, uh, la următoarele etape ale uh, dialogurilor tripartite. Însă cred că dacă ar fi să abandonăm tot ce am obținut până acum și să o luăm de la zero, ar fi o, o greșeală. Cred că ar trebui să găsim o cale să continuăm nu neapărat cum mi-aș dori eu, nu neapărat uh, în același ritm, însă totuși uh, să continuăm chiar și mai lent pentru a vedea cum va arăta poziția Consiliului uh, cu privire la cadrul financiar multianual, însă subliniez fără să abandonăm procesul de negociere. Mulțumesc foarte mult! Bun. Reamintesc faptul că discutăm acest punct de pe ordinea de zi, uh, un punct formal pentru a putea oferi uh, un raport în fața comisiei uh, cu privire la stadiul negocierilor și pentru a discuta câteva detalii în legătură cu ceea ce s-a petrecut până acum, în legătură cu elementele legate de această înțelegere comună provizorie pentru grupurile de la 1 la 5. Pentru celelalte chestiuni nu avem aici uh, o ședință cu ușile închise, adică mai avem și invitați ai Comisiei și ai Consiliului, de asemenea și reprezentanții ai anumitor organizații și ai presei care ascultă ceea ce discutăm aici. Prin urmare, aspectele cele mai strategice um, vor fi lăsate deoparte, adică nu vom vorbi despre ceea ce va trebui să facem de acum înainte. Îi dau acum cuvântul lui Constanț Real pentru uh, a ne spune cum uh, stau lucrurile pentru blocul 1.5. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, acum cred că funcționează. Cred că trebuie să vorbim succint despre ce s-a decis de fapt. Obiectivul a fost... Nu știu de ce se aud așa cu ecou. Habar n-am. Se aude bine acum? Da, te auzim foarte bine, spune domnul președinte. Eu aud cumva cu ecou, spune doamna Crel. Doream în cadrul președinției um, finlandeze să finalizăm blocurile 1, 2 și 5. E vorba de acele blocuri necesare pentru regiunile, pentru regiuni, pentru a putea începe cu programele, cu programarea programelor operaționale. Nu a fost deloc ușor pentru că una din principalele probleme la negocieri a fost faptul că anumite state membre s-au uh, angajat să nu mai încheie pe viitor acorduri de parteneriat. Un pic surprinzător, uh, pentru că în actuala perioadă de programare a mers foarte bine, a fost uh, pozitiv, că regiunile, statele membre mm, au fost nevoite să dezvolte o abordare, un plan strategic pentru regiunile lor, doar de altfel e logic pentru a putea realiza o politică de coeziune țintită. Iată de ce pentru noi, pentru Parlament, a fost întotdeauna un lucru de importanță esențială și în legătură cu principiul parteneriatului și anume nu Um, de a nu avea doar funcționarea ai ministerelor, ci și de a implica actorii locali, politicienii locali, asociațiile ecologice, alte asociații care activează în regiune, ca toți actorii să fie implicați în ce privește dezbaterea privind dezvoltarea viitoare a regiunii. Am reușit să ajungem la un compromis care în cele din urmă pune în aplicare abordarea strategică și care însă este disponibil pentru acele regiuni care au doar un uh, instrument la dispoziție sau mai puține fonduri. A fost așadar important să simplificăm uh, aceste criterii strategice pentru programele operaționale. Spre bucuria noastră am reușit să obținem ce ne doream în mare parte și um, principiile orizontale. Cred că vă amintiți că am discutat intens aveam atât de multe amendamente referitoare la considerațiile orizontale în întreg regulamentul, astfel încât raportorii și coraportorii au decis să-i prezinte comisiei un bloc de amendamente, lucru pe care statele membre și președinția, sincer, nu l-au agreat neapărat, uh, considera că nu era necesar, am reușit totuși să facem să treacă acest bloc și am reușit să includem puncte care se referă la schimbările climatice, puncte pe care de altfel statele membre nu și le doreau deloc. În legătură cu blocul 1, am reușit de asemenea să ajungem la un acord în ceea ce privește codul de conduită lucru necesar și care trebuie adaptat la noul regulament. Aici am uh, găsit o cale între cele trei servicii juridice ale instituțiilor, astfel încât să simplificăm un pic întreg procesul și să fie pur și simplu o adaptare a modificărilor care vin prin nou regulament, să nu fie neapărat un întreg proces de revizuire cu tot ce înseamnă acesta și cred că e important pentru regiuni. În ce privește asistența tehnică, Poziția noastră referitoare la asistența tehnică din partea Comisiei a fost acceptată și statele membre au putut aduce aici modificări. Pentru noi a fost important să se clarifice problema controlului. ca statele membre să colaboreze cu biroul procurorului european o simplificare care a fost acceptată în cele din urmă. Am reușit să punem, um, să facem să treacă un compromis și cred că în ceea ce privește achizițiile publice, aici am ajuns la o întreagă serie de compromisuri care pentru toate părțile, cele trei părți, că de altfel a fost un punct important pentru comisie, Așadar, un, am reușit să ajungem la o cale de mijloc pentru toate cele trei părți. Am reușit să ajungem și la un compromis care neapărat nu a fost satisfăcător pentru toate părțile. Acum trebuie să mai uh, meșterim un pic, să fie un compromis bun, dacă nu e neapărat pe placul tuturor măcar să fie unul bun. Parlamentul și-ar fi dorit mai mult în anumite privințe, de pildă coeziunea electronică, de ce este însoțită de o excepție pentru anumite state membre. Nu pot să înțeleg asta. Dacă asta face însă să ajungem la un acord, la un compromis în cele din urmă, atunci, bine, poate că și are și acest lucru valoarea sa, Cred că, în ciuda tuturor așteptărilor, am reușit să obținem un compromis pe 10 decembrie. E un semn important, un mesaj puternic și sper că președinția croată să găsească o cale care să ne permită să continuăm negocierile. Totul va depinde de cum se va poziționa Consiliul uh, referitor la negocierile CFM? Nu știu cine va conduce negocierile. Aștept, așteptăm să vedem rezultatul în următoarele săptămâni, însă pentru regiuni e un pas important pentru că se știe deja cum se va face programarea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Constanță! Îți împărtășesc pe deplin părerea și cred că acest acord comun, acest compromis provizoriu Am reușit așadar să punem bazele pentru un parteneriat european și mai ales am reușit să păstrăm principiile pe care le-am stabilit de la început, de la bună plecare, de la bună început, am reușit așadar pe aceste principii să construim un compromis. Acum Mincea e în terenul președinției croate. Trebuie de asemenea să recunoaștem că cutia de negociere a fost un element uh, care a obstaculizat progresul negocierilor. Sperăm că președinția să-și schimbe poziția în acest capitol, pentru că în caz contrar va fi greu să facem progrese. Mulțumesc foarte mult! Voi da acum cuvântul colegului nostru Coțolino, care ne va prezenta cum stau lucrurile cu negocierile privind FEDER. Bineînțeles, și FEDER are de suferit de pe urma situației generale venim de la o președinție română unde nu s-a făcut, uh, nu s-a lucrat nici la nivel tehnic, nici uh, la nivel general, după care cu președinția finlandeză s-a organizat o serie de întâlniri tehnice și un trilog la sfârșit de an, pe 12 decembrie. a discutat despre anumite articole, mai ales despre un bis și apoi uh, doi am, organizat, am avut uh, și discuții referitor la blocul 3 privind concentrarea tematică, subiecte care au un impact important asupra cadrului financiar multianual. Am uh, realizat progrese importante în ceea ce privește trilogul referitor la blocul 2, dar nu progrese decisive care să marcheze o cotitură. Trebuie să ne gândim acum cum vom continua, pentru că am avut o primă discuție tehnică cu președinția croată uh, pe data de 9 ianuarie. Noi suntem gata să organizăm întâlniri tehnice, chiar și la nivel săptămânal cu președinția croată. E nevoie însă de un cadru general în acest sens, pentru ca ulterior să putem trece eventual la trilog. Am discutat intens pe articolul 3, pe concentrarea tematică și la articolul 6, pentru că după votul din plen, referitor la sprijinul acordat combustibililor uh, fosili. Noi am uh, adresat o întrebare președintelui Sassoli în acest sens, așteptăm răspunsul acestuia. E în continuare un subiect de importanță crucială în ceea ce privește definiția și articularea FEDER. Noi așteptăm, bineînțeles, deciziile politice referitor la cum uh, să continuăm, atât în ceea ce privește întâlnirile tehnice, cât și în ce privește organizarea de noi triloguri cu președinția croată. Iată așadar cum stau lucrurile cu FEDER. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Rămâne de văzut, într-adevăr, uh, ce privește FEDER. Ce va face președinția croată? Mm, care poziția sa, mai ales referitor la articolele, articolele esențiale care au fost uh, scoase în afara trilogului până acum, mă gândesc deosebit la articolul 6. Am să-i dau cuvântul, dar nu e în sală lui uh, Pascal Arimo pentru Interreg. Vreau doar să vă spun că pentru, în ce privește Interreg um, s-au înregistrat progrese importante referitor la numeroase articole Aici însă problema principală ține de finanțare și cred că vom reuși să găsim, să ajungem la un acord dacă există disponibilitate din partea Consiliului de a ajunge la un acord, însă noi avem o problemă cu capitolul uh, bugetar per ansamblu, în ce privește regulamentele noastre, acestea nu pot fi disociate, nu pot fi luate uh, separat de lupta care se poartă la ora actuală la Consiliu privind CFM. Iată de ce. E important să avem un cadru global de dezbatere um, pe, între raportor și coraportor pentru că aceștia să se pună de acord um, și cu raportorii privind bugetul și CFM pentru ca în acest fel să putem înainta în mod coordonat. putem avem, avea cel mai bun regulament, uh, dacă nu avem și cel mai bun buget, atunci nu ne vom atinge obiectivele pe care le, ni le-am stabilit. Oricum, comisia noastră a, a fost prezentă pentru a răspunde și solicitărilor din partea regiunilor, mă gândesc aici la regulamentul privind dispozițiile comune, pentru a le permite așadar regiunilor să-și pregătească viitoarele programe cu cât mai puține întârzieri. E lucru important. Le mulțumesc colegilor pentru completările prezentate. Acum se încheie întâlnirea noastră principală și vă reamintesc că mâine ne întâlnim la 9 și jumătate, nu la ora 9. După care ne așteaptă discuția cu doamna comisar Ferreira la ora 10. Vă mulțumesc și îi rog pe toți aceia care nu sunt vizați de întâlnirea coordonatorilor să, pre- să binevoiască să părăsească sala în liniște. Noi uh, vom începe ședința coordonatorilor în 15 minute. Le mulțumesc de asemenea tuturor interpreților pentru obișnuita excelență a muncilor. Vă mulțumesc Reluăm interpretarea în 15 minute pentru întâlnirea coordonatorilor. Vă mulțumesc!